Colegi, i lavori della Commissione. Dragi colegi, propun să începem lucrările Comisiei. În cadrul întâlnirii coordonatorilor am hotărât să introducem ceva ce nu era pe ordinea de zi și o să mă propun să fiu foarte fermă în cadrul acestei întâlniri, fiindcă avem o ordine de zi foarte încărcată. Am să dau cuvântul reprezentanților reprezentantului unei delegații poloneze. Un minut, vă rog. Deci o intervenție de un minut, vă rog. Good morning, everybody. My name is... Bună dimineața tuturor, mă numesc Mogăjata Gurska, sunt uh, de la Societatea Poloneză de Protecție a Păsărilor. Am onoarea de a fi astăzi uh, în uh, comisia dumneavoastră. Sunt una dintre petiționarii care, împreună cu colegii mei de la alte ONG-uri poloneze, au transmis petiția în legătură cu coridorul terestru european prin Marea Baltică. E vorba de un sit Natura 2000 uh, din nord-estul Poloniei. Mulțumesc uh, dumneavoastră și colegilor uh, din celelalte comisii care ne-au dat ascultare. Iată despre ce loc este vorba. Mulțumită dumneavoastră, acest loc a fost salvat Mă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o pentru a salva acest loc impecabil din Polonia și sperăm ca și pe viitor să putem salva uh, locuri asemănătoare și în alte state europene. În uh, aprilie în acest an, uh, Agenția de Mediu Goldman, o agenție americană, a stabilit, a decis să acorde premiul Nobel în domeniul ecologiei sau echivalentul premiului Nobel uh, pentru acest uh, loc. Am primit uh, acest premiu în San Francisco și încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați contribuit la um, acordarea acestui premiu. Mulțumim! Vă mulțumesc, că, într-adevăr o intervenție foarte importantă. Bun, acum putem trece la reluarea ordinii de zi. Merkis a solicitat să intervină. Vreți să vă referiți la ordinea de zi? And, uh, would... Da. Aș vrea să fac și o declarație personală în afară de observația legată de ordinea de zi și aș vrea să fie introdus acest punct uh, pe ordinea de zi. Îmi puteți uh, acorda uh, un moment pentru declarația personală și îmi permiteți să fac un comentariu în legătură cu ordinea de zi? Uh, sau poate că este prea devreme să fac un comentariu legat de ordinea de zi? Eh, all'ordine del giorno di oggi? Vă referiți la ordinea de zi de astăzi? Dacă aveți o intervenție referitoare la un punct de pe ordinea de zi, cred că ar fi bine să interveniți când ajungem la punctul respectiv. Doresc să discut ordinea de zi și, de asemenea, doresc să mă refer la punctul legat de campania și aș vrea să fac și o declarație în nume personal și aș vrea să-mi acordați uh, un interval de timp pentru această declarație. E prea devreme să vorbesc despre ordinea de zi acum? E, eh, colega Merkis, la punctul... Doamna Merkis, uh, Punctul referitor la campania nu e pe ordinea de zi, era pe ordinea de zi a întâlnirii coordonatorilor. Acesta este un lucru care se discută în cadrul grupurilor și apoi, dacă este cazul, este adusă la, în atenția întrunirii coordonatorilor reuniunii coordonatorilor. Deci nu apare pe ordinea de zi și trebuie să trec la celelalte puncte Deja suntem în întârziere și avem și niște puncte rămase de ieri. Ieri nu am discutat petițiile de la 10, 11 și 12 de pe ordinea de zi. Intervine um, doamna deputat. Puteți să-mi spuneți când voi putea să fac acea declarație în nume personal? Îmi cer scuze, spune doamna președinte, dar n-am înțeles ce doriți. Vreți să interveniți cu privire la campania? Nu, nu. Nu, am spus că sunt două aspecte. În primul rând, să discut uh, agenda referitoare la campania și, în plus față de asta, un lucru total diferit, o declarație în nume personal. Puteți să adăugați acest punct pe ordinea de zi și să-mi acordați un timp de intervenție? Doamna președintă, văd că David Law uh, studiază regulamentul cu mare atenție și o să mă informeze dacă este posibil să introducem un punct suplimentar pe ordinea de zi. Dacă ne dați voie, între timp, trecem la petiții și de îndată ce David va ajunge la o concluzie, vă dau un răspuns oficial pe baza regulamentului. Acum, petiția 1403 din 2007, de la punctul 10 de pe ordinea de zi și prezentată de domnul Dobrinca Pavlova, autorul nu este aici, am să dau cuvântul cuvântul direct reprezentantului Comisiei, Marek Stavinova. Marek Stavinova is not here. Uh, colegul meu Marek Stavinova nu este aici, mă numesc Johanna Ingstrom și mă voi ocupa de toate cele trei uh, petiții, de punctul 10, 11 și 12 și 13, spune vorbitoarea. Deci, uh, Dobrinka Pavlova, Desmond Fitzgerald și Pavlina Radkova, pentru că acestea se referă la chestiuni similare. Sunteți de acord, doamnă președinte? Mă pot referi la toate trei? Da, spune doamna președinte. Bun, aceste petiții se referă la drepturile copiilor cu dizabilități în Bulgaria și în special e vorba de copii instituționalizați, copii din orfelinate. În septembrie 2007, copiii din uh, orfelinatul Mughilino au fost subiectul unui uh, documentar BBC. Noi am uh, transmis mai multe uh, documente actualizate în legătură cu aceste petiții. Am continuat să ne ocupăm de acest subiect uh, folosind toate mijloacele de care am dispus și am cooperat cu uh, autoritățile bulgare pentru a asigura protecția socială a copiilor cu dizabilități. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că responsabilitatea pentru protecția copiilor include ziunea socială a copiilor, prezintă responsabilități primare ale statului membru, ceea ce înseamnă că statele membre sunt uh, responsabile uh, întru totul pentru asigurarea respectării acestor drepturi. Comisia nu are competență directă de examinare și de intervenție în uh, problemele copiilor din orfelinate sau în probleme legate de asistența acordată familiilor cu dificultăți. În petiții se evidențiază totuși probleme foarte serioase și vom face tot ce ne stă în putere pentru a asigura protecția uh, copiilor din orfelinare din, uh, și, și situația familiilor copiilor cu dizabilități. Comisia a subliniat uh, schimbul de bune practici și coordonarea în domeniul politicilor care există și care funcționează foarte bine. Dorim să precizăm că comisarul Sfidle a înființat o comisie ad hoc în februarie 2009, comisie care a produs un raport în septembrie 2009 referitor la modul în care poate fi uh, susținută tranziția de la instituții la îngrijirea comunitară a acestor copii cu dizabilități. Am stabilit câteva... Acest raport stabilește și câteva recomandări. Una dintre ele se referă la semnarea și ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, atât Comisia cât și Bulgaria au semnat această convenție. În legătură cu măsurile concrete care au fost luate în privința Bulgariei, Comisia a avut un uh, dialog uh, permanent legat de reforma uh, instituțiilor care îngrijesc copiii cu dizabilități și am susținut Bulgaria în elaborarea unei strategii pe termen lung și în a ajunge la un consens politic pentru reformă, putem spune că după o analiză atentă a situației din Bulgaria, guvernul bulgar a luat măsuri în ultima vreme pentru a-și accelera reformele și uh, a închis uh, multe orfelinate mari sau multe instituții care îngrijesc copiii cu dizabilități mari, printre care și instituția din Mughilino. În Bulgaria s-a pregătit un plan de acțiune pe 10-15 ani care are în vedere tranziția de la instituții la îngrijire comunitară. Acest plan de acțiune urmează să fie adoptat um, foarte curând, în câteva săptămâni, de Consiliul de Ministri din Bulgaria. Un alt instrument pe care l-a folosit Comisia pentru a susține schimbarea îl reprezintă mijloacele financiare, s-au folosit fondurile structurale și dorim să subliniem o inițiativă recentă Uh, numită să nu lăsăm în urmă niciun uh, copil, să nu rămână niciun copil uh, singur, o a Digi Regio și Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, un proiect început în 2010. La ora actuală se face un proces de selectare și se analizează copiii care sunt în instituții, instituționalizați din Bulgaria, 250 de uh, asistenți sociali, uh, medici și uh, doctori sunt implicați în acest proiect. E vorba de uh, plasarea acestor copii în uh, cămine, în familii, uh, ieri am vorbit despre o strategie europeană pentru copiii cu disabilități, care urmează să fie adoptată foarte curând, la mijlocul lunii noiembrie. Comisia propune să se folosească în continuare fondurile structurale pentru a se uh, susține trecerea de la um, instituționalizarea copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comisii, comunității. Orfanilatul sau instituția din Mughilino a fost inclusă, după cum am, a fost uh, închisă, după cum am spus, la 1 octombrie 2009. Cei 75 uh, de copii uh, care au făcut subiectul documentarului BBC au fost evaluați de UNICEF, au fost contactați părinții acestor copii și au fost întrebați dacă doresc să dezvolte o relație cu copiii lor și după aceasta Copiii au fost plasați uh, în uh, cămine mici de 6-8 copii. Noi propunem închiderea acestor petiții la acest moment. Vă mulțumesc! La... Dorește cineva să intervină cu privire la acest subiect, pe acest punct? Se pare că nu. Vreau să-i mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru această prezentare și cele trei petiții vor rămâne deschise. Nu, spune doamna președintă, îmi cer scuze. Propunerea era de uh, a celor trei petiții. Deci suntem de acord cu încheierea acestor trei petiții. Bun, deci am încheiat aceste puncte care ne-au rămas de pe ordinea de zi de ieri și acum putem începe cu ordinea de zi stabilită pentru astăzi. Reuniunea coordonatorilor a avut loc în această dimineață și am discutat o serie de aspecte. O să le prezint pe scurt. Am avut o moțiune din partea doamnei Palia Deli cu privire la o întâlnire extraordinară a conferinței um, președinților de comisii cu colegiul comisarilor, la care a, a participat doamna Paliadeli înlocuind președintele comisiei noastre. În cadrul acelei întâlniri, doamna Paliadeli a solicitat cuvântul atât în scris cât și uh, ridicând mâna pentru a interveni pe un subiect care este pe ordinea de zi a comisiei noastre, și anume accesul la documente. Uh, nu a obținut nu i s-a acordat cuvântul fără ca acest lucru să fie motivat. În acest sens am hotărât să transmitem o scrisoare președintelui conferinței președinților de comisii pentru a solicita ca punctul de vedere al reprezentantului nostru să fie ascultat pe picior de egalitate cu cel al celorlalte comisii. Deci am solicitat dreptul de cuvânt uh, care îi revine comisiei noastre. În ceea ce privește chestiunea urmării raportului misiunii de identificare de informații din campania, coordonatorii au hotărât ca în sensul articolului 2002 să se ceară prezentarea unui raport în plen uh, cu titlul Proasta gestionare a dispozitivelor uh, din domeniul legii privind deșeurile și mediul, împreună cu Comisia de Mediu. Deci vom solicita acest gen de intervenție în plenară. În ceea ce privește punctul privind vizita din decembrie în Parlamentul din Edinburgh, așteptăm un program mai detaliat din partea secretariatului, însă coordonatorii deja au aprobat această misiune în Scoția. În ceea ce privește punctul 3, petițiile referitoare la drepturile de proprietate din România și din alte state, hotărârea a fost să se închidă toate petițiile prezentate de cetățeni români foști proprietari și să se păstreze deschise petițiile privind drepturile uh, chiriașilor Există aici o solicitare de răspuns deschisă uh, care a fost trimisă autorităților din România. Deci, coordonatorii au hotărât ca aceste petiții să fie uh, păstrate deschise până primim răspunsul din partea autorităților din România, care va urmează să fie solicitat. În ceea ce privește punctul referitor la petiția 606 665 din 2006, prezentată de domnul Paradias, tot la punctul 3. Aceasta va fi transmisă Comisiei Parlamentare Asociate și delegațiilor, așa cum a fost tot hotărât de coordonatori. În ceea ce privește audierea generală, s-a hotărât să se amâne clarificarea sau finalizarea acestui punct pentru următoarea întâlnire a coordonatorilor, fiindcă am considerat că este cazul să precizăm un titlu și data la care se va desfășura această audiere. Deci am amânat acest punct. Și lei de Costas, punctul referitor la lei de Costas a fost amânat, fiindcă aplicarea lei de, legii lei de Costas în Spania este subiectul unui document pe care l-am primit cu câteva zile în urmă din partea serviciului juridic, care a fost distribuit în limba engleză colegilor, dar colegii nu au putut să-l citească în detaliu. Uh, Urmează ca acest document să fie tradus, colegii îl vor studia și îl vom discuta în următoarea întâlnire. În ceea ce privește petiția 473 din 2008 prezentată de domnul Klein, pe care am hotăr... discutat-o de curând în comisie și pe care am hotărât să prezentăm o întrebare în plen dacă nu vom primi un răspuns, așa cum a promis din partea comisarului Deli, am elaborat un text pentru această întrebare. Comisarii au fost de acord și au aprobat acest text al întrebării, care va fi prezentată așa cum am hotărât în numele comisiei. Am hotărât să urmăm și uh, să există o urmare a raportului Equitable Life în Comisia Petiții și, dacă este posibil, acesta va fi discutat în întâlnirea din decembrie. Am făcut un pas înainte și uh, în ceea ce privește așa numitele non-petiții, care îngreunează foarte mult activitatea comisiei noastre. Au fost făcute mai multe solicitări și mai multe cerințe la nivelul Digi Prezidenții și acum uh, aceștia ne-au comunicat comisiei noastre că după o creștere a personalului va încerca să filtreze aceste non-petiții, astfel încât comisia noastră să se poată ocupa doar de acele documente care sunt petiții propriu-zise. În orice caz, pe acest punct, coordonatorii au hotărât să revenim la următoarea întâlnire pentru a elabora o propunere oficială din partea Comisiei pe acest aspect. Și, de asemenea, ca ultim aspect, s-a aprobat noul calendar al Comisiei noastre pentru 2011. Am să dau acum cuvântul două minute doamnei Merchis, care dorește să intervină um, cu o remarcă de ordin personal. Oh. I would not like Nu, nu aș dori să fac o declarație personală pe acest punct. Aș dori să mă refer la ordinea de zi, în primul rând, și după aceea să fac o declarație personală. Am o întrebare cu privire la propunerea de a pregăti un raport în legătură, pentru plenară. Ați putea să ne spuneți în detaliu ceea ce s-a decis sau ceea ce s-a propus sau decis de către întâlnirea coordonatorilor și care va fi titlul raportului propus. Și după aceea aș dori să fac o declarație personală. O letto quello che è stato deciso dai... Am citit, tocmai am citit ce s-a hotărât în reuniunea coordonatorilor. Is the title of the proposed... Și titlul raportului propus, care este și va fi Uh, propus pentru discuție în plenară. Pentru că inițial se spunea că acest raport va ajunge în plenară în contextul în care Italia va fi uh, considerată ca un exemplu al regiunilor care au dificultăți cu gestionarea deșeurilor, care raportul va fi discutat în plenară, dar uh, și cu exemple cu alte regiuni. Care este titlul în acest moment? Exactamente come l'ha descritto Exact așa cum am descris și prezentat în prima intervenție coordonatorii și comisia au hotărât și au subliniat această hotărâre ca în plen să prezentăm un raport în care să se discute despre proasta gestionare sau gestionarea inadecvată a, dispozițiilor privind deșeurile. Vă rog, doamnă Merchis, să faceți observația în nume personal, fiindcă, așa cum v-am spus, nu mai putem rămâne mai mult decât atât pe aceste puncte. Doamnă președinte, acest raport va fi discutat în plenară, menționând Italia, Grecia, Franța, Spania și Irlanda? Toate aceste state, da. Dar vă rog frumos, uh, stimată colegă, să nu intrăm acum în discuții în contradictoriu, să închidem punctul. Aceasta este hotărârea. Dacă aveți observații, vă rog să um, ni le lăsați uh, și continuăm cu ordinea de zi. Not clashing. Doamnă președinte, nu vreau să avem o discuție în contradictoriu, vreau doar să vă întreb care este titlul. Puteți să-mi citiți titlul acestui raport în plenară o non corretta applicazione proasta sau incorrectă aplicare a dispozițiilor comunitare în domeniul um, mediului sau deșeurilor la nivel european. Atunci aș dori să vă sugerez ca conform planului inițial și după cum am decis în timpul votului să adăugăm în titlu Italia pentru a fi clar că aceasta este o problemă în anumite regiuni ale Uniunii. Să adăugăm Italia, Grecia, Spania, Franța și Irlanda? Colega Iturgais, eu te dau la parola. Pe... Domnule Iturgais, vă dau cuvântul, dar vă rog să nu deschidem acum o nouă discuție. Trebuie să încheiem acest punct, deci foarte scurt. Domnule președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că trebuie să clarificăm ceva pentru doamna Merkes, care nu a participat la întâlnirea coordonatorilor. A fost o decizie a coordonatorilor. Este uh, adevărat că la început titlul avea, uh, titlul era cel care uh, pe care l-ați menționat, însă s-a adoptat uh, schimbarea titlului uh, cu susținerea Uh, coordonatorului dumneavoastră, uh, domnul Boștinaru, uh, socialiștii au votat pentru schimbarea titlului către unul nou, care este cel menționat de către președinte. De vreme ce PPE-ul și socialiștii au fost de la bun început în favoarea acestui titlu nou, titlul a fost schimbat și cred că dumneavoastră, în grupul dumneavoastră, ar fi trebuit să discutați acest lucru înainte și să țineți cont pentru a nu avea diferențe acum, pentru că trebuie să insist, acest lucru a fost adoptat uh, cu o majoritate, inclusiv coordonatorul din, grupul, din partea grupului dumneavoastră și uh, despre acest lucru vorbim acum. Then, uh, may I... Atunci, sunt conștient uh, de acest lucru, dar vă mulțumesc pentru clarificare. Aș dori, totuși, de vreme ce situația recentă din campania arată că este totuși o urgență, atunci, bine, nu menționăm nicio țară în afară de Italia. Am înțeles că această sugestie nu a fost făcută în timpul uh, reuniunii coordonatorilor. Uh, să menționăm exemplul Italiei. Se mai poate discuta acest lucru? Eh, questa è una proposta che può essere formulata. E o propunere care poate fi transmisă prin intermediul coordonatorului dumneavoastră. Deocamdată, grupul coordonatorilor a hotărât acest titlu, asta e singurul lucru sigur. De acum înainte, prin intermediul coordonatorului dumneavoastră, puteți să ne transmiteți alte observații. Bun, acum trebuie să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, fiindcă deja suntem în întârziere față de propunerea pe care am făcut-o de agenda. Dacă trebuie să redeschidem discuția, atunci să-i dăm cuvântul prima dată uh, domnului Wieland, care dorește să intervină, și apoi tuturor celorlalți. Mă tem că nu prea înțeleg acest lucru. Deja am pierdut jumătate de oră și pot să vă spun, stimați colegi, că există sute de probleme presante în Uniunea Europeană din experiența mea, știu că atunci când unii colegi uh, se lovesc de o problemă, de obicei contextul este unul politic. Noi avem o regulă că uh, suntem de acord cu ce au decis coordonatorii și facem acest lucru pentru a uh, evita o o povară prea mare asupra comisiei. Dacă cineva vrea să chestioneze de- decizia coordonatorilor, trebuie să aibă loc un vot și acest vot poate fi solicitat de orice coleg, însă nu poate să fie făcut însă acest lucru nu poate să fie făcut uh, în orice fel de întâlnire. Deci dacă vreți să chestionați uh, uh, decizia coordonatorilor, atunci există o procedură specifică și nu putem să continuăm dezbaterea doamna Oken. Pentru mine este foarte dificil să lucrez într-un mediu în care decidem unanim un raport extrem de important uh, cu o delegație care este deplasată la fața locului și deodată acest raport este eliminat și este, este foarte dificil să lucrăm în aceste condiții. Cred că va trebui să votăm data viitoare sau să facem altceva, pentru că eu am fost, uh, poziția mea a fost respinsă, pentru că și eu m-am opus. Nu este ceea ce am discutat atunci când am votat raportul. Colega, sto recepțiune, pentru că, Stimată colegă, fac o excepție, a cincea oră când interveniți. Thank you. Vă mulțumesc. În ultima săptămână am văzut o nouă criză în situația deșeurilor din campania. Și este exact raportul pe care îl discutăm în acest moment. Am văzut, doamna președinte, că ați făcut o declarație în ceea ce privește eurodeputații ventriloci și că membrii Comisiei de Petiții sunt uh, teleghidați de către uh, anumite partide din Italia. Eu uh, mă opun aceste declarații și aș dori să vă cer să respectați Parlamentul European și să uh, păstrați imparțialitatea poziției de președinte. No, uh, colega uh, Oken, uh, alor. Doamna Oken, Oken, o să ascult intervențiile și după aceea am și un răspuns, pentru că în lege nu este nimic care să... În documente nu este nimic care să arate că nu am fost imparțială. Întotdeauna sunt imparțială, chiar dacă acest subiect este aproape geografic de mine, dar nu putem aloca mai mult timp decât atât acestui subiect. Macmillan. Um, well, sure point... Nu sunt sigur că acest punct s-a terminat, însă vreau să întreb în legătură cu uh, uh, deci decizia din coordonatorilor din această dimineață în legătură cu proprietatea și dreptul de restituire. Aș dori să vă cer confirmarea că petiția respectivă nu a fost închisă. Văd că mi se confirmă că nu a fost închisă petiția respectivă. Sullo stesso punto, colega De Brun. Doamna De Brun, veți să interveniți pe același punct? Nu, pe punctul anterior sau ceea ce ați spus că sugestia în legătură cu imparțialitatea președintelui s-a referit la decizie. Eu am înțeles că se referea la uh, declarația dumneavoastră uh, care m-a șocat și pe mine când am citit-o. V-ați referit la unii membri ai acestei comisii ca și cum ar fi teleghidați sau ventrilogi. Uh, acest lucru pune sub, între, sub semnul întrebării imparțialitatea dumneavoastră și nu mi se pare corect să folosiți acest uh, tip de formulări în legătură cu un membru al Comisiei Petiții. Nu ajută demnitatea Comisiei sau cea a membrilor ei și nici uh, imparțialitatea rapoartelor noastre. Uh, sono d'accordo. Sunt de acord. Dacă nu am deschide discuții care nu respectă rolul imparțial al acestei comisii și normele reglementare. Există un regulament care spune că membrul care este responsabil al unei delegații are datoria, conform regulamentului, să intre în contact în fiecare zi cu președintele comisiei și asta nu s-a întâmplat. Membrul delegat să reprezinte ca președinte o misiune, are datoria de a vorbi întotdeauna și exclusiv cu titlu personal, nu în numele Parlamentului. Documentația pe care ați, documentația pe care ați primit-o, doamna De Brun, este parțială și intervenția mea la care vă referiți a fost colegul are drept să vorbească în nume personal Merkis mi-a spus, nu este adevărat, vorbesc în numele întreg Parlamentului. Și asta nu e corect. Mi-am permis să repet că nu poate vorbi în numele Parlamentului și eu cred în orice caz că dacă există o problemă de regulament, eu sunt de acord ca acest lucru să fie adus în discuție în um, instanța adecvată, nu aici fiindcă avem aici uh, oameni care au venit să discute chestiuni serioase și nu trebuie să pierdem timpul cu aspecte procedurale procedurale. Deci o aplicare incorrectă a regulamentului din partea președinției, dacă credeți că ea există, um, vă rog să ridicați această chestiune în scris către președintele Parlamentului și eu voi lua notă de incorectitudinile comise de mine. Și o să am ocazia să dau și un răspuns. Dar nu cred că trebuie să mai tărăgănăm lucrurile și să blocăm cetățenii care au venit aici să vorbească. Vă rog, doamna Ocan, uh, facem cetățenii să piardă timp și nu o să reușim nici de data asta să încheiem ordinea de zi deci vă rog, transmiteți în scris acest punct. Vreau să-i răspund și colegului Macmillan pentru întrebarea pusă. Vă confirm că petiția nu este închisă. Trec la următorul punct de pe ordinea de zi pe ordinea de zi modificată, deci punctul 20. Misiunea la Melau, Damlu, Damuls, în Austria și dau cuvântul pe acest punct domnului Wieland.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 Petiția datează din 2007, ceea ce înseamnă că noi acționăm extrem de târziu. Nu am primit nicio informație în anul 2008, cu toate că am primit câteva documente. Este vorba de o zonă de schi. Uh, au fost alegeri în zonă în 2009 pe baza regulilor în aprilie, mai, iunie, iulie 2009 nu a fost posibil ca noi să adunăm informații. Este vorba de o zonă de schi, însă mie mi se pare că există petiții mult mai importante și cred că este inacceptabil ca o comisie de petiție într-un an electoral să nu facă nimic pentru a, a, a deci să nu poate să acționeze între mai și septembrie. Eu vă fac o propunere să schimbăm uh, regulile respective și spun acest uh, lucru uh, în prezența unui membru al biroului. Văd că domnul Macmillan Scott a luat notă de acest lucru. Acesta este punctul meu principal. În al doilea rând, cred că coordonatorii trebuie să examineze urgent problema câți colegi trebuie să participe la misiunile de colectare de date sau de informare. Într-o anumită măsură, mi se pare că eu am fost uh, singurul membru activ împreună cu doamna Lichtenberger, care este și austriacă. Știu că este foarte atrăgător să mergi într-o asemenea misiune de informare, dacă ești interesat de subiect. Însă sunt unele misiuni care sunt de interes mai scăzut pentru membrii. Atunci când vorbim despre misiunile de informare, trebuie să obligăm grupurile pentru a ne asigura că vom avea participanți. Să nu lăsăm acest lucru la latitudinea uh, cuiva dacă le, îi interesează sau nu, pentru a ne asigura că va exista o prezență suficientă pentru a ajunge la discuția petiției. Am vorbit cu doamna Lichtenberger și am ajuns la o poziție comună. În momentul actual, nu uh, suntem de acord că autoritățile locale au comis erori grave. în ceea ce privește limita de 20 de hectare și dezbaterea dacă procesul, uh, proiectul depășea suprafața respectivă și dacă era nevoie sau nu de un studiu de impact de mediu. Uh, Austria a redus acest prag de la 20 la 10 hectare, uh, așadar, ținând cont de legislația veche, am explicat că zonele care au fost stabilite de către autoritățile locale au fost datorate unei erori de calcul matematic, uh, în parte datorate și schimbării legisla- legislației. Nu cred că autoritățile locale au avut uh, o altă poziție, însă acum am primit plângeri că s-a depășit și limita de 20 de hectare. Putem să revenim și să evaluăm uh, orice decizie luată, însă, în general, atunci când examinăm ce prevederi se aplică pentru a avea un, o evaluare de impact de mediu, trebuie să ne asigurăm că prevederile sunt aplicate de către statele membre în timp util. Este vorba aici dacă uh, pistele de schi trebuie să fie calculate ca parte a uh, suprafeței în sine. Aceasta a fost o dezbatere în Austra, Austria și Concluzia a fost că aceste piste de schi trebuie să fie incluse în suprafața respectivă doar pentru evaluarea de impact. Dacă ar fi existat o e, schimbare semnificativă a utilizării terenului în timpul construcției, există și regulamente care au efect direct sau indirect. Mie mi se pare că dacă ei uh, un teren și îl transform într-o pistă de schi, există un efect negativ de mediu, pentru că această zonă nu mai poate să fie folosită de către fauna locală. Așa încât mi se pare dificil uh, să nu incluzi o pistă de schi în uh, suprafața avută în vedere în ceea ce privește evaluarea de impact. Dacă sunt 50 de persoane într-o pistă, pe o pistă de schi într-o anumită zi și construiești un alt telescaun, înseamnă că vor avea acces 5 2000 de persoane și nu 50 de persoane. Se schimbă întregul format și trebuie să avem în vedere un anumit o anumită cuantificare. Eu aș pune două întrebări comisiei. Ne întrebăm, prima întrebare este care, care este perioada, prima dată a fost 5 ani, în legătură cu care se uh, calculează proiectul pe durata căruia s-a depășit uh, uh pe durata căruia s-a calculat impactul asupra mediului. Ce perioadă de referință se ia în considerare? A doua întrebare este în ce măsură este admisibil ca proiectele să fie uh, eșalonate în timp, dar și legislativ, pentru că uh, legea s-a schimbat uh, la jumătatea proiectului respectiv, deci s-a schimbat uh, s-au schimbat condițiile legale. Cum ținem cont de acest lucru? Și în al treilea rând, dacă dis- cum se distribuie faptele în mod spațial sau temporal sau juridic Și dacă nu, cumva Comisia ar trebui să aibă o marjă de manevră mai mare în ceea ce privește evaluarea de mediu a unui proiect. Este în interesul legiuitorului european să spună că într-o anumită zonă pistele de schi nu sunt avute în vedere, dar în alt stat situația este diferită. Aș dori o declarație din partea Comisiei în legătură cu felul în care tratăm aceste probleme și în ce fel trebuie să fie schimbată legislația austriacă pentru a ține cont de uh, legislația europeană. Eu nu cred că autoritățile locale au comis erori majore în acest uh, moment și dacă descoperim că ex ante s-a depășit uh, limita de 20 de hectare, atunci trebuie să examinăm implementarea legislației locale austriece, ceea ce duce la probleme de implementare a legislației europene și uh, solicit în acest sens un răspuns din partea Comisiei. Asta am aflat în urma misiunii de colectare de date. Colega Vilandă, cu spuntul... Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă dorește să intervină Doamna Marian Müller, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Um, before answering to the... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a răspunde la cele trei întrebări, e important să spunem că, într-adevăr, evaluarea de, uh, directiva privitoare la evaluarea de mediu obligă statele membre să stabilească criterii pe baza cărora să determine dacă un subiect trebuie să, fie, să facă obiectul unei evaluări de impact de mediu sau nu. Când uh, am primit uh, această plângere la comisie și când a fost trimisă Parlamentului această petiție, legislația austriacă cuprindea doar o prevedere care spunea că doar dimensiunea terenului afectat poate reprezenta un criteriu pe baza căruia să se stabilească dacă se face sau nu o evaluare de mediu, deci suprafața terenului implicat. Comisia a avut o problemă cu acest lucru, pentru că directiva spune că trebuie să existe mai multe criterii care trebuie să fie definite și aplicate. Printre aceste criterii trebuie să se afle și suprafața, dar și uh, flora și fauna, sectorul despre care este vorba și așa mai departe. Am discutat cu autoritățile austriece și în timpul acestor discuții, legislația austriacă a fost modificată, astfel încât nu doar suprafața proiectului să fie folosită ca criteriu de stabilire a realizării unei evaluări de mediu sau nu. Am avut o problemă de natură juridică, iar aceasta a fost rezolvată așadar. În privința faptelor din această cauză, după modificarea legislației austriece, autorul proiectului și-a modificat proiectul, reducându-i dimensiunile și a luat măsuri de îmbunătățire a mediului înconjurător, în ciuda lucrărilor ce urmau a fi efectuate. Autoritățile austriece au reevaluat dacă este sau nu nevoie de o evaluare de impact și criteriile pe care le-au luat în calcul nu au fost doar suprafața proiectului care fusese oricum micșorată, dar și alte criterii, producția de deșeuri, nivelul de zgomot și așa mai departe. Autoritățile austriece au făcut așadar o nouă evaluare și au concluzionat că pe baza noilor criterii nu era necesară efectuarea unei evaluări de mediu, pentru că impactul asupra mediului nu era semnificativ. Acestea sunt uh, faptele. Au intervenit schimbări în legislație. Revenind la întrebarea dumneavoastră cum să fac calculele și ce uh, limite temporale trebuie să fie luate în calcul pentru a stabili uh, numărul de hectare afectate, trebuie să vă spun că directiva nu prevede un termen limită sau un cadru temporal, nu putem stabili uh, o anumită perioadă de timp de câțiva ani, dar trebuie să se aplice dreptul comunitar și asta înseamnă că trebuie să se evalueze situația de la caz la caz și nu se poate da un răspuns ferm uh, în număr de ani. În legătură cu a doua întrebare. Dacă statele membre pot um, împărți proiectele ample pe o perioadă mai lungă de timp um, în proiecte mai mici care să nu facă obiectul uh, unei valori de mediu. Desigur, nu este permis ca un proiect mare, coerent, să fie împărțit în uh, proiecte mai mici pentru a se evita uh, aplicarea legii referitoare la evaluările de impact de mediu. Însă trebuie să se facă o evaluare de la caz la caz uh, Și în cazul de față, Comisia nu a putut uh, concluziona că este vorba de un proiect mai amplu care a fost uh, împărțit uh, în bucăți mai mici în acest scop de eludare a legislației de mediu. A treia dumneavoastră întrebare legată de împărțirea acestor proiecte pe o perioadă mai lungă de timp și împărțirea unui proiect mai mare în proiecte mai mici. Acest lucru nu este în conformitate cu directiva privitoare la evaluările de mediu, însă Comisia nu poate trage concluzia că autoritățile austriece au făcut acest lucru. la momentul de față, după modificarea legislației austriece, după modificarea proiectului și după ce s-a hotărât că se vor lua măsuri speciale de îmbunătățire a mediului, și dat fiindcă e vorba de un proiect de 10 ani uh, în care măsurile de îmbunătățire a mediului uh, vor fi puse în aplicare, Comisia nu este de părere că autoritățile austriece au comis o eroare sau că au uh, aplicat în mod incorrect uh, directiva privitoare la efectuarea evaluării de mediu. Vă mulțumesc. Colega Wieland. Doamna Wieland are cuvântul. Domnul Wieland are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În mare parte sunt uh, de acord cu intervenția Comisiei, dar uh, trebuie să se facă evaluări de la caz la caz. Prevederile dreptului uh, austriac spun că calculul prevederilor calculul trebuie să se facă ținându-se cont de um, suma capacităților, suma totală a capacităților pe 5 ani. Deci să face o evaluare ex post de 5 ani, dar dacă proiectul este privit în ansamblu, cred că acest termen de 5 ani trebuie să fie revizuit. Am mai avut o petiție asemănătoare mai de mult, în legătură cu un caz german, în care două uzine de producție de biocombustibil erau implicate și a fost uh, manipulată legea astfel încât cele două uzine să fie considerate ca partea unui singur proiect. E un fel de contabilitate creativă și cred că Comisia trebuie să analizeze dacă este dorit ca aceste practici să continue. Însă Comisia nu s-a referit la un aspect, și anume dacă pistele de schi trebuie să fie luate în calcul atunci când se stabilește dacă a fost sau nu depășită limita de 10 hectare. Dreptul austriac prevede că pistele de schi, zonele de schi, inclusiv, îmi cer scuze, spune vorbitorul, am greșit uh, rândul, zonele de schi care pe durata construcției au implicat uh, construcția de telescaune trebuie să fie incluse atâta timp cât s-a, a fost implicată o modificare de utilizare a terenului respectiv. Deci dacă se construiește o pistă de schi, dar terenul de schi, terenul respectiv nu își schimbă modul, nu se schimbă modul în care se folosește terenul respectiv, atunci prevederile nu se aplică. Și nu trebuie să fie inclus acest teren în calcule? Sau trebuie să includeți doar 20% din suprafața acelui teren, pentru că doar 20% din teren uh, va fi afectat de o schimbare a utilizării. Întrebarea este dacă acea limită de 10 hectare nu este cumva depășită de această facilitate de schi enormă. Problema este dacă se respectă spiritul legislației europene. Ce fac elvețienii, ce fac germanii, ce fac francezii în cazul similare? Cum evaluează ei dacă mediul a fost afectat în mod negativ sau nu? Odată ce vom stabili acest lucru, vom ști și ce să le răspundem autorităților austriece și apoi putem să ne adresăm uh, Comisiei de Mediu și să le spunem, uh, uitați, trebuie să analizați acest aspect. Grazie. Domnule Vilan, deocamdată vă mulțumesc pentru ce ați făcut, pentru această misiune, în ciuda tuturor problemelor care s-au acumulat și după această primă rundă de discuții văd că nu mai este nimeni care dorește să intervină pot să spun că așteptăm raportul în scris, documentul în scris și pe baza acestui document vom studia punctele subliniate de dumneavoastră și vom deschide și alte puncte în dialogul cu Comisia. Frage, äh, da ist auch die Kollegin Lichtenberger. Wir sind in der Frage uns eigentlich völlig einig. În legătură cu äh, ultima chestiune, domnul Lichtenberg și cu mine suntem de acord. Uh, dar am dorit să primim uh, un răspuns uh, specific și foarte explicit din partea Comisiei. Înainte de a avea un uh, raport final, am dorit să primim un răspuns foarte clar din partea Comisiei. Exact asta am spus și eu. Atunci când vom discuta documentul scris, vom discuta și ulterioarele răspunsuri din partea Comisiei Europene și membrii comisiei noastre își vor spune părerea cu privire la acest raport. Acum trebuie să dau cuvântul uh, lui Enchis și îl rog pe domnul Boștinaru, care m-a rugat dacă puteți amânați puțin intervenția. M-ați întrebat ceva cu privire la ordinea lucrărilor, fiindcă domnul Enchis îmi spună că trebuie să place. Deci începem cu domnia sa și apoi vă dau cuvântul dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Thank Mrs. President. Uh, dear colleagues, as you are... Dragi uh, colegi, după cum uh, știți, în urmă cu trei săptămâni uh, mi-am prezentat opinia în mod detaliat. Nu mă voi repeta, în special având în vedere că cu toți ați primit proiectul de aviz înscris. Voi spune doar câteva cuvinte în legătură cu chestiunile uh, ridicate în discuție săptămâna trecută. Domnul Diamanduros, ombudsmanul, a fost uh, prezent și el ne-a împărtășit uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu propunerile legislative ale Comisiei. Uh, ne-a criticat spunând că se face un pas înapoi în domeniul transparenței, participării și uh, bunei guvernanțe. În același timp, uh, domnul Diamanduros ne-a dat câteva recomandări constructive în legătură cu modul în care putem să depășim blocajul în care ne aflăm. Comisia um, uh, întârzie foarte mult în răspunsurile sale și Acest lucru îl motivează prin faptul că sunt foarte multe informații care trebuie să fie um, colectate. Buna guvernanță trebuie să fie la centrul noii reglementări și de asemenea dorim să protejăm integritatea și intimitatea persoanelor. Sarcina noastră este să găsim echilibrul corect între uh, regulamentele releven, relevante 45 și 1049 din 2001 în lumina sentinței Curții Europene uh, de Justiție în legătură cu berea uh, bavareză, toate uh, datele trebuie să fie transmite destinatarului dacă se stabilește necesitatea efectuării transferului de date. Cu alte cuvinte, înainte de a face o cerere, destinatarul trebuie să aibă o justificare clară și să demonstreze cu argumente faptul că este necesar acest transfer de date personale. Instituțiile refuză, trebuie să refuze uh, accesul la documente în cazul în care dezvăluirea acestuia subminează protecția vieții private și a integrității uh, persoane, unei persoane. Instituțiile europene trebuie să stabilească dacă s-a dat și aprobarea um, pentru divulgarea datelor referitoare la o anumită persoană. Parlamentul trebuie să se asigure că aceste principii și practici uh, sunt um, consfințite în uh, următoarele legislații, în următoarele legi. Am ajuns la concluzia că toate părțile, inclusiv eu, suntem de acord în legătură cu următorul lucru. În primul rând, trebuie să sensibilizăm uh, oficialii instituțiilor europene în legătură cu uh, regulamentul privind accesul publicului la documente prin introducerea unui cod de conduită care să cuprindă măsuri proactive referitoare la aplicarea acestui regulament. Printre altele, trebuie să uh, se informeze persoanele implicate în avans uh, în legătură cu faptul că documentul care urmează să fie redactat sau uh, ședința care urmează să aibă loc intră sub uh, sfera de aplicare acestui regulament și că așadar uh, va fi necesar să se publice date personale referitoare uh, la persoana respectivă. În al doilea rând, trebuie să se asigure accesul publicului la documente uh, sau um, introducerea unui uh, scurt rezumat referitor la uh, documente. Uh, la ora actuală, Comisia, în anumite cazuri, oferă acces parțial la documente. Cum, după cum am propus în aviz, trebuie să clarificăm definiția documentului, pentru că acesta reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale regulamentului. Uh, ideea un, unei serii de standarde și reguli comune în legătură cu clasificarea și declasificarea este o idee acceptabilă în principiu, dar ea trebuie să fie gestionată într-un regulament separat pentru că are doar impact indirect asupra regulamentului referitor la accesul publicului la documente. Trebuie să nu uh, întindem prea mult uh, limitele acestui uh, regulament. De asemenea, este uh, necesar uh, crearea unui registru um, ușor de accesat al acestor documente. Un astfel de registru există deja, dar um, este un mecanism foarte costisitor. The workaround solution, as I propose in the Deocamdată, în bugetul Uniunii Europene nu au fost uh, alocate special fonduri pentru acest registru. Trebuie să găsim o metodă eficientă de a cheltui uh, banii contribuabililor. Sper, dragi colegi, că putem încheia în mod constructiv acest schimb de opinii, concentrându-ne pe uh, problema în sine și nu pe propaganda care o înconjoară. PPE-ul susține un acces mai larg la documente, dar fără să sacrifice intimitatea și siguranța cetățenilor și practicile propagandiste și necontrolate trebuie să fie oprite. Pe scurt, aceasta este poziția PPE și acesta este rezumatul propriului meu uh, aviz. Vă mulțumesc foarte mult! Ringrazio la colega. Mulțumesc, doamnei Inchis, acum doamna Aucan. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Un comentariu. Trebuie să ne asigurăm că uh, lobiștii nu sunt acoperiți de această protecție, fiindcă unii dintre ei încearcă și cred că este foarte important pentru activitatea în Parlament și pentru toată lumea ca lobiștii să aibă o activitate transparentă pentru a ști cine sunt. Uneori folosesc această clauză referitor la dreptul la viață privată sau um, pentru a se acoperi și cred că trebuie să clarificăm faptul că doar cetățenii vor fi protejați. Mai dorește altcineva să intervină? Dau cuvântul reprezentantului comisiei, Mark Mais. Mulțumesc, doamnă președintă. Deja am avut un schimb de păreri la întâlnirea anterioară. Comisia cred că și-a clarificat poziția. În mare putem fi de acord cu sugestiile care au fost făcute de doamna Hanchiș, doamna raportor. În ceea ce privește comentariul doamnei Aucăn cu privire la um, viață privată, acesta nu este un drept absolut. Protecția datelor consumatorilor sau utilizatorilor întotdeauna este după uh, uh interesul transparenței. Dreptul uh, de acces la documente și dreptul unui individ de a avea datele personale protejate, deci aceste două drepturi sunt egale, abordate în tratat, în Carta Drepturilor Fundamentale și trebuie aplicate ambele regulamente. Dar instanța a spus că atunci când este vorba de acces la documente cu date personale, um, dacă se face o dezvăluire a acestor date, trebuie să se respecte ambele regulamente, nu doar cele referitor la transparență a fost o hotărâre a Tribunalului de primă instanță în acest sens. Deci, practica în comisie este în concordanță cu cele spuse de Curtea de Justiție în uh, acest caz. Mulțumesc și vă pot sta la dispoziție cu răspunsuri la orice întrebări pot avea membrii. Doamna Ucan, o întrebare pentru comisie. Din câte am înțeles eu de la comisie, aceste două părți nu sunt egale. Lobiștii nu sunt egali cu un cetățean. Un lobist nu este egal cu un cetățean. Deci cetățenii trebuie protejați și accesul la documente, sigur, trebuie garantat. Deci, trebuie să analizăm puțin chestiunea aceasta. Dacă lobiștii se bucură de același tratament ca tra- cetățenii de rând, nu pot vedea clar această hotărâre a curții. Cred că a fost neclar la început și de aceea e important să subliniem încă o dată această diferență. Principiile, da, sunt egale, dar um, cele două categorii de subiect nu sunt egale. Domnul Viland. Ei bine, da, cred că doamna Aucan uh, a avut o intervenție foarte întemeiată. Există persoane fizice și există persoane juridice. Și cred că trebuie să ne asigurăm că aplicăm principiile ambelor categorii Există date care se doresc a fi protejate și altele care nu. Și dorim o transparență maximă. Sigur, în ambele categorii există aspecte bune și aspecte rele. Există și ONG-uri care sunt care fac lobby și care promovează interese individuale și există cifre și date pe care le putem obține despre ei sau putem să vedem ce se întâmplă când un lobbyist este o persoană, un individ. Ce se întâmplă cu persoana respectivă când merge acasă și nu mai este lobbyist. Deci, cred că trebuie să nu fim prea grăbiți să diferențiem între bine și rău aici. Cred că mai degrabă ar trebui să vorbim despre interese justificate. Și asta ridică o nouă întrebare și anume poate că se fac prea puține în ceea ce privește transparența. Doamna Aucan, este esențial pentru lucrările comisiei noastre cum abordăm această chestiune a transparenței, fiindcă până la urmă toată lumea poate fi un individ, o persoană individuală. Și oamenii nu ar trebui să poată să se ascundă în spatele a ceva. Dacă acționează în calitate de lobiști, atunci nu trebuie să fie pe picior de egalitate cu cetățenii obișnuiți. Și asta e un lucru foarte important. Și să nu facem o confuzie între aceste două categorii. Sper că sunteți de acord cu mine. Sigur, toți cei care fac lobby, fie că e vorba de Greenpeace sau de comercianți, trebuie să dea dovadă de transparență. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei vrea să dea un răspuns acum. Thank you very much. First of all, I would like to clarify. Mulțumesc. Întâi de toate vreau să clarific că protecția datelor personale se aplică doar persoanelor fizice, nu persoanelor juridice conform regulamentului 41 din, 45 din 2001. Deci se aplică doar persoanelor fizice, deci ONG-urile sau uh, organizațiile de lobby care sunt persoane juridice nu sunt acoperite. Comisia, în propunerea sa de reviziune a acestei regulamente, a încercat să abordeze această problemă spunând că protecția datelor cu caracter personal nu se aplică ca atare persoanelor care acționează în funcție publică. Dacă citiți propunerea Comisiei, vedeți că acolo se spune că în cazul în care uh, o persoană care acționează în capacitate profesională, în cadrul funcției sale, nu beneficiază de uh, protecția aceasta decât dacă nu există niște împrejurări speciale în care desăinuirea identității ar avea un impact negativ. Deci trebuie să se demonstreze că dacă se desvăluie uh, uh, numele persoanele respective, impactul asupra sa va fi negativ. Comisia a făcut acest lucru pentru a echilibra, a face un echilibru între transparență, nevoia de transparență și protecția cetățenilor. Mulțumesc! Doamna Henkins, doriți să răspundeți? Da, cred că ideal dacă ne imaginăm o situație ideală, putem înțelege problemele care au fost prezentate aici, așa cum au fost ele prezentate. Dar în practică, în realitate concretă, mă tem că lucrurile nu vor sta așa, fiindcă nu prea văd cum putem face diferența între o instituție și o persoană fizică sau o persoană care lucrează pentru o instituție și o persoană fizică. E o problemă. Nu cred că avem definiții prea clare în acest sens. Și nu avem nici definiții clare cu privire la drepturile lor. Vorbim de drepturile fundamentale ale persoanelor fizice care lucrează în instituții? Nu este ușor să definești asta tranșant. Apoi, o altă observație. data pentru depunerea amendamentelor. Și aici vreau să mă eh, adresez secretariatului. Data este de 10 noiembrie, la ora 6 după masa, la orele 18. Dacă aveți amendamente pentru acest proiect, aveți o săptămână, deci, pentru a le depune. Mulțumesc! Bun, deci putem încheia acest punct, care oricum uh, va fi discutat și în următoarea întâlnire a Comisiei, în prezența domnului Ostings, care este responsabilul Biroului pentru Protecția Datelor. Deci uh, subiectul va fi reluat. Îi mulțumesc doamnei Henkis și dau cuvântul domnului Boștinaru, care dorește să intervină pe un subiect anterior, fiindcă nu a fost prezent atunci. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vreau să adaug prea multe cu privire la polemica pe care am avut-o la începutul întâlnirii. Dar, în primul rând, în ceea ce privește conținutul declarației doamnei Merkis, se referă la fapte și date care există în raportul său, în raportul delegației și raportul a fost votat aproape în unanimitate cu o abținere. În al doilea rând, regret folosirea termenului ventriloc sau ventriloci în declarația doamnei Mazzoni, președinta comisiei noastre. Și cred că pe viitor ar trebui să evităm cu toții să folosim um, afirmații care nu fac decât să crească tensiunea. În al treilea rând, conținutul declarației comisarului Potocnic este în concordanță cu conținutul raportului nostru, deci nu e nimic nou aici. Și, în final, vreau să vă spun că atitudinea mea din această dimineață de a mă alătura propunerii PP-ului și a altora pentru a rezolva problema și pentru a nu pune gaz pe foc în încercarea noastră de rezolvare a problemei a fost o atitudine onestă și n-am încercat în niciun fel să ofensez sau să diminuez meritele colegilor socialiști sau din alte grupuri. De regulă sunt foarte dur cu privire la problemele țării mele dar n-aș fi așa de dur sau nu sunt așa de dur când e vine vorba de alte țări, fiindcă e bine să fim atenți la sensibilitățile celorlalți și să nu identificăm uh, nicio țară ca fiind uh, obiectiv permanent uh, în aceste cazuri, fiindcă asta nu duce la nimic bun. Încă o dată vă mulțumesc pentru răbdare și îmi cer scuze că am intervenit. Am vrut doar să clarific aceste aspecte și sper că lucrurile se vor încheia aici și că împreună vom încerca să găsim o soluție și să rezolvăm problemele în comisia noastră și apoi uh, să continuăm cooperarea cu ENVI pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Domnule Boștinaru, n-aș fi vrut să reluăm subiectul, dar dacă dumneavoastră ați făcut, o să încerc să vă răspund la observații raportul nu este pus sub semnul întrebării de nimeni, este un document uh, care menționează misiunea, informații privire la misiunea din campania. Nu a fost votat în unanimitate pentru că eu nu am votat acest document, deci asta nu e o informație corectă pe care ați dat-o. Apoi este vorba de o modificare a deciziei luate. Vă invit să, și o să vă trimit o copie a proceselor verbale ale comisiei în care s-a discutat posibilitatea posibilitatea de a ajunge în plen cu un document în care să se eh, rea acest eh, subiect documentul, uh, procesul verbal, atât cel uh, pe larg cât și cel uh, succint, vorbește de o propunere de a solicita Envi, de a discuta subiectul în plen, um, dând coordonatorilor sarcina de a lua o hotărâre. Deci astăzi nu s-a modificat hotărârea, ci a fost doar o continuare mm, a hotărârii luate la întâlnirea anterioară. Și există procese verbale ale discuțiilor respective, ale întâlnirii comisiei în care s-a ajuns la această concluzie. Apoi, termenul ventriloc sau ventriloci poate că nu este corect, dar având în vedere declarațiile făcute în mod repetat, la fiecare zece minute găseam câte o declarație a lui Merkis, uh, am aici um, declarațiile din presă pe care mi le-am cerut să-mi fie traduse, așa cum au făcut um, și ceilalți colegi, traducerea în engleză, limba în care comunicăm cu toții. Deci e vorba de declarații în care uh, colegul nostru vorbește de un guvern în care nu se poate avea încredere. Spune, uh, pot să uite de deblocarea celor 145 de milioane. Asta va hotărâ Parlamentul European. Uniunea Europeană consideră că Berlusconi nu e de încredere. Astea sunt declarațiile acestei comisii? Astea sunt declarațiile delegației care a mers în campania mi-am permis să răspund de trei ori jurnaliștilor care m-au întrebat și le-am spus că domnul Merkis vorbește corect în numele grupului său și e corect să exprime o poziție politică, dar nu vorbește nici în numele Parlamentului, nici al Comisiei Europene, pentru că noi, Comisia Petiții, nu reprezentăm Comisia Europeană mi se pare corect că la ENA declarația acestui coleg am spus poate vorbește în numele altora. E veltriloc pentru că vorbește în numele altora. Și în limba italiană are o anumită accepțiune acest cuvânt. Când am spus uh, vorbește în numele altora, probabil m-am referit la faptul că e reprezentantul grupului său. Sunt singura președintă de comisie care delegă terți să conducă o misiune în propria țară, în propria regiune. Acum există o misiune în Italia a Comisiei Cocobu, condusă de colegul de magistris în campania Abruzzu, regiuni electorale ale sale și el conduce delegațiile. Deci eu am fost imparțială când am spus nu conduc delegația, fiindcă e corect ca pe durata misiunilor de investigare um, să existe o persoană terță care să asigură obiectivitatea dialogului cu cetățenii. Sunt atât de imparțială încât atunci când am vorbit despre acest subiect, despre aducerea lui în plen, am spus să vorbim despre toate țările, așa cum s-a întâmplat în cazul României sau o chestiunea cu Polonia, fiindcă practica în această comisie este să nu ne erijăm în judecător, ci să analizăm chestiunile pentru a aduce o contribuție pentru cetățeni, pentru ca să îmbunătățim uh, Uh, aspectele negative pe care le identificăm prin informația din partea cetățenilor, aspectele negative în legislația europeană. Dacă aș fi vrut să fiu parțială și să dau dovadă de atitudine politică, am spus să facem doar în campania, fiindcă campania e uh, condusă de două luni de partidul pe care îl reprezint. Asta e corectitudine, dat fiind că ați ridicat acest subiect. Și, domnule Boștinaru, ați fost absent și, repet, și le-am spus colegilor care au intervenit și care au denunțat parțialitatea acestui președinte, președintele comisiei noastre. Vă rog ca această declarație să o trimiteți în scris eh, cui trebuie pentru ca cei responsabili să evalueze parțialitatea sau imparțialitatea președintelui comisiei noastre pe această temă și pe altele. Și apoi eu voi putea răspunde cu documente concrete Eh, sper că cu asta am încheiat subiectul și că putem să ne întoarcem la ordinea de zi, cerând scuze cetățenilor prezenți astăzi aici, care au așteptat în tot acest timp și ne-au ascultat discutând eh, pe baza unui subiect marginal. Revin deci la ordinea de zi. Vado al punto 22. Trecem deci la punctul 22. Petiția 1820 din 2009, prezentată de Jose Maria Carrasco Cano, de domnul Jose Maria Carrasco Cano, spune doamna președinte, îi dau cuvântul. <clears throat> Doamnă președinte, domnilor și domnilor, mă numesc Jose Maria Carrasco, prietenul meu de aici se numește Manuel Romero, Reprezentăm Asociația IMM-urilor din Spania, în jur de 600 de mii de IMM-uri din Spania. Acestea sunt companii și persoane independente care suferă în urma uh, neplă- neplăților. Uh, sunt facturi care nu au fost plătite timp de 180 de zile, 140 de zile, avem probleme foarte mari și uneori aceste facturi nu sunt plătite ani de zile. Partidul Popular din, anul, din țara noastră uh, și noi uh, supunem această petiție în fața dumneavoastră astăzi. Vrem ca Comisia Petiției a Parlamentului European să face ceva în favoarea asociației noastre a furnizorilor neplătiți, astfel ca atunci când am prestat o anumită muncă sau când am uh, efectuat servicii, să fim plătiți, pentru că acum nu se întâmplă acest lucru, suntem în pragul falimentului, uh, ne pierdem uh, fondurile și ne pierdem și uh, propriile noastre sedii, pentru că nu suntem plătiți de către clienții noștri. băncile uh, ne supun presiunilor și deseori uh, durata până la uh, plata facturilor este de 180 de zile, așa încât deseori trebuie să cerem credite pentru a plăti proprii noștri furnizori sau chiriile, astfel încât atunci când vine vremea să fim plătiți, dacă nu suntem plătiți și dacă uh, dacă uh, nu uh, ni se plătesc facturile, uh, casa noastră este plăti- pusă ca garanție a, la aceste împrumuturi, astfel încât ne pierdem pur și simplu uh, sediile și casele. Noi suntem IMM-uri și nu avem o solvabilitate foarte mare. Este o bătălie de durată. Am început bătălia cu mult timp în urmă și partidul de guvern ne ajută să ne rezolvăm problema și să adopte legislație care să ne protejeze împotriva marilor companii. Vă mulțumesc. La parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, Daira Robian Alfonso, reprezentantă Comisiei. Eh, el peticionario în particular denunțiava... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Petiționarul Uh, denunță nerespectarea directivei 2035, care este singura directivă europeană care trebuie să lupte împotriva întârzierilor plăților. În numele Comisiei aș dori să vă reamintesc acest lucru, că directiva 2001 2035 a fost transpusă în legislația spaniolă prin legea 3 pe 2004. Comisia este conștientă că întârzierile plăților sunt extrem de lungi pentru IMM-uri în sectorul construcțiilor și în alte sectoare. Acest lucru se aplică și autorităților publice și altor întreprinderi mai mari. Autoritățile ne-au confirmat că directiva actuală nu armonizează termenele de plată. De aceea uh, există o problemă cu care IMM-urile din Europa se confruntă în general. Există un caz, uh, Comisia împotriva Spaniei, care confirmă că nu a existat o armonizare a plăților cu privire la directivă. Comisia a înaintat un recurs la Curtea de Justiție împotriva Regatului Spaniei pentru că Comisia estimează că termenele prevăzute în legea 3 pe 2004 sunt mult prea uh, îndelungate și Curtea a confirmat că directiva nu armonizează termenele de plată. Vorbim aici de faptul că nimeni nu plătește dobânzi datorate întârzierii Uh, directiva acordă însă dreptul să se ceară despăgubiri. Deci, uh, creditorul trebuie să ceară să se însărcineze el însuși cu uh, despăgubirile. Există articolul 4 al directivei 2035 este transpusă în articolul 6 al legii spaniolei. Vânzătorul sau furnizorul are dreptul să uh, își păsteze proprietatea asupra bunurilor sale până la momentul plății, lucru conform legislației internaționale. Curtea de Justiție a confirmat în cazul 325 Comisia împotriva Italiei că uh, aceste uh, teme sunt acoperite de legislația spaniolă în mod exclusiv. În ceea ce privește solvabilitatea, directiva prevede că statele membre pot să excludă aceste probleme din legislație și a fost uh, și este cazul Spaniei legislația spaniolă a exclus aceste teme, a, această temă a solvabilității. În ceea ce privește titlurile executive, directiva 2035 are un câmp extrem de limitat în acest punct, pentru că implică doar procedurile de recuperare necontestate la nivel național. Deci dacă există o problemă de recuperare a unei creanțe, dar la nivel transnațional se aplică directiva 2836. Nimeni nu împiedică state mem- statele membre să uh, scurteze termenul de 90 de zile dacă aceste prevederi sunt în favoarea uh, furnizorului. Petiția confirmă ceea ce știm că directiva 2035 nu a fost extrem de eficient, eficientă, subsistă uh, întârzieri de plată și aceasta afectează în mod negativ multe întreprinderi, în special IMM-uri Uh, Comisia a făcut o propunere de modificare a directivei pentru a consolida regulile în vigoare în ceea ce privește întârzierea plăților. Am plăcerea să vă spun că Parlamentul European a aprobat acest uh, proiect în 21 octombrie, deci mai trebuie să aibă loc doar aprobarea oficială din partea Consiliului. Uh, statele membre au un termen de 2 ani pentru a transpune aceste prevederi în lege. Și în, deja în 5 iulie 2010 Spania a adoptat noua lege 15 pe 2010 care merge mai departe decât prevederile noi directive. După cum știți, noua legislație spaniolă stipulează că pentru tranzacțiile comerciale între autorități publice și întreprinderi există o armonizare. Și, a, și autoritățile publice trebuie să plătească în termen de 30 de zile. Asociațiile comerciale și pentru asociații comerciale și societăți, termenul de plată este de 60 de zile fără derogare posibilă. Deci noua lege spaniolă care va intra în uh, vigoare la 1 ianuarie 2011, uh, stabilește termene de plată care, în cazul dumneavoastră, reprezintă o soluție și vor facilita uh, acordarea creditelor pentru întreprinderi. Noua directivă abordată, aprobată armonizează doar plățile din partea autorităților, autorităților publice. Aici termenul este de 60 de zile, dar se poate merge și mai departe în cazul unui acord între părți și cu condiția să nu apară situații abuzive pentru creditor. Comisia estimează uh, soi, soi, uh, că această petiție poate fi închisă și încurajează statele membre să pună în aplicare noua directivă cât mai repede posibil. Vă mulțumim. Domnul Gais. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe mulțumind Comisiei pentru cele spuse. Noi nu trebuie să închidem această petiție. Cu toate acestea, dați argumente în favoarea petiționarului. Deci ceea ce trebuie să facă Comisia Petiții este să urmărească în continuare această problemă și să o monitorizeze. În lumina a ceea ce a spus Comisia, mie mi se pare că situația petiționarilor este extrem de dificilă pentru ei, pentru familiile lor, care se găsesc foarte aproape de faliment. Și Comisia a recunoscut că aceasta este o preocupare foarte reală. Noi suntem aici pentru a încerca să găsim soluții pentru petiționari și uh, să rezolvăm aceste probleme. Eu cred că trebuie să ne întrebăm, să ne punem următoarea întrebare. Dacă s-a rezolvat problema sau nu. Mă bucură că Spania a mers mai departe, însă uh, Trebuie să ne întrebăm ceea ce a, ce a făcut Comisia în tot acest timp. Comisia știa că Spania nu, respectivă, nu respectă directiva. Ați spus că directiva nu a fost foarte eficientă și chiar Uniunea de aceea Uniunea Europeană ar fi trebuit să uh, someze Spania da, în cazul în care nu se conforma cu directiva. Iar acum uh, ne bucurăm că Spania a mers mai departe decât cerințele noi directive. Acum, dacă considerați că neapărat uh, cerințele vor fi respectate, noi trebuie să este de datoria noastră să păstrăm deschisă petiția pentru a monitoriza situația și a vedea dacă se, uh, se dacă plățile vor fi făcute și dacă uh, condițiile vor fi respectate, însă dat, dat fiind uh, cele, date fiind cele pe care le-am auzit, uh, eu sunt destul de circumspect. Trebuie să continuăm monitorizarea până în momentul în care suntem satisfăcuți că situația s-a rezolvat și că cerințele petiționarilor au fost satisfăcute. Pe baza a ceea ce a spus Comisia, uh, și anume că directiva în trecut nu a fost respectată. Doamna Gruni. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori ca petiția să rămână deschisă pentru a, a putea asigura urmărirea sa. Uh, Bineînțeles că a avut loc un vot săptămâna trecută în Parlament, însă aplicarea este dificilă. Avem cazuri asemănătoare în Franța, uh, în care serviciile uh, prestate de către IMM-uri sunt uh, plătite extrem de târziu. Eu aș dori să susțin petiționarii să monitorizăm punerea în aplicare a noi legi în Spania, însă în Franța a avut loc o uh, restrângere a termenelor de plată, însă întotdeauna există probleme cu um, autoritățile publice. Eh, colega Jimenez. Domnul Jimenez. Vă mulțumesc. Mi se pare că aici vorbim despre un lucru, eh, dreptate și sunt mândră că am posibilitatea să fiu aici și să-i apăr pe cei doi petiționari care reprezintă extrem de multe familii care se găsesc într-o situație extrem de dramatică. o persoană care uh, se află aici a mers pe jos până la Madrid, 600 de kilometri, a ajuns până la Bruxelles și a fost uh, uh, denumit Don Quixote din Ciclana. Pentru că are un vis și vrea ca visul său să uh, se împlinească. Nu este un vis, este un drept și noi, ca parlamentari, trebuie să vă preocupăm, să vă protejăm și trebuie să protejăm drepturile cetățenilor europeni. Am luat notă de ceea ce ne-a spus Comisia, de faptul că în Spania legea va fi chiar mai strictă decât directiva anterioară. De aceea nu cred că petiția trebuie să fie închisă, trebuie să rămână deschisă și să auzim vocea acestor IMM-uri. Nu, să nu ascultăm doar marile companii, ci uh, pe acești oameni care reprezintă mulți cetățeni din Spania și din întregul continent european. Este foarte bine că noua directivă va fi implementată, însă noi trebuie să rămânem deschiși și vigilenți pentru a vedea dacă cerințele vor fi respectate în Spania. Nu vom închide petiția, pentru că dacă o închidem, atunci vor continua nedreptățile și uh, cei care lucrează nu vor putea să își plătea, nu, vor, nu, nu își vor primi plata pentru munca lor. și se vor regăsi într-o situație disperată. Să rămânem vigilenți și să continuăm să ajutăm IMM-urile în beneficiul acestor oameni care au venit până la Parlament astăzi. Mulțumesc, fără îndoială, petiția trebuie să rămână deschisă, fiindcă există o majoritate netă în acest sens. Am înțeles și intervenția reprezentantei comisiei, dat fiindcă Parlamentul a intervenit acum o săptămână pentru a se însărcina cu privire la problema conținută în această petiție. Cred că, de fapt, este normal să fie sarcina comisiei noastre să păstrăm această petiție deschisă, tocmai pentru a monitoriza uh, evoluțiile ulterioare la nivelul Comisiei, Consiliului, pentru a respecta indicațiile venite din partea Parlamentului cu privire la rezoluție. Deci, iată, petiția rămâne deschisă. Trec la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 23, înainte să dau cuvântul doamnei Stella Velichi pentru a ne prezenta petiția 614 din 2009. Aș dori să o salut pe doamna Stefanie Roten, care reprezintă președinția belgiană și asistă la lucrările comisiei noastre. Îi mulțumesc domniei sale și președinției belgiene pentru onoarea pe care ne-o face. Dau cuvântul acum petiționarei Stella Velichi pentru a prezenta petiția de la punctul 23 de pe ordinea de zi. Bonjour et euh, je vous remercie euh, pour l'invitation. Bună ziua. Vă mulțumesc uh, pentru invitație. V-am transmis uh, o scrisoare și mă voi referi la punctele principale cuprinse în aceasta. După cum v-am spus, am primit uh, câteva propuneri de a-mi retrage petiția sau de a o modifica eu uh, nu am fost de acord să îmi retrag această petiție și nici să o modific cât uși de puțin. Aceasta este poziția mea și mi-o păstrez. În ceea ce uh, privește uh, facturile pentru gaz și electricitate ale companiei Lampiris, nu s-a schimbat nimic, ele sunt incomprehensibile ca de obicei, în ciuda tuturor plângerilor pe care le-am adresat ministerului sau direct companiei Lampiris, nu s-a schimbat absolut nimic. Ceea ce solicit eu este ca factura de gaz și electricitate să fie pe înțelesul unei persoane care nu are neapărat cunoștințe detaliate în acest um, domeniu. Cer ca pe această factură să se indice, în special în cazul gazului, unitatea de Uh, de plată și anume metrul cub și nu kilovatul pe oră, așa cum am văzut eu pe facturile mele din Belgia, aș vrea să fie explicate detaliile facturii respective, ca detaliile să fie anexate facturii și să existe și un număr de telefon gratuit pentru clienții uh, companiei care doresc să solicite informații suplimentare cu privire la factură. Aș vrea de asemenea uh, să mi se spună care este modul de transport, de transportare al uh, gazului pe care îl plătesc, pentru că eu plătesc și o taxă de conductă și aș vrea să mi se indice anual care sunt beneficiile uh, firmei Lampiris și a celorlalți furnizori de energie. S-au făcut câteva îmbunătățiri, însă nu Lampiris le-a făcut, ci guvernul belgian. În comune există acum birouri care se ocupă de clienți și le explică facturile pentru energie și uh, gaze, se poate verifica cu ajutorul acestor funcționari dacă factura este calculată bine sau nu. Deci, după cum am precizat, nu Lampirii s-a adus aceste îmbunătățiri, ci guvernul belgian, dar totuși uh, este un pas uh, înainte. Am folosit aceste birouri pentru clienți și sunt mulțumită de explicațiile care mi-au fost furnizate. Aș vrea să știu mai multe și în legătură cu piața energiei. Eu am întrebat de ce nu există și o piață a gazului. Pentru mine nu este clar cum se calculează prețul gazului. Înțeleg că este legat de prețul petrolului, dar totuși e vorba de două materii uh, prime separate și nu uh, înțeleg uh, de ce nu există și o piață a gazului aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare. Dacă în Belgia liberalizarea nu s-a făcut așa cum trebuie, de ce să se introducă un preț uh, maxim al gazului uh, în Belgia, astfel încât ceilalți furnizori să poată să aibă prețuri sub acel preț maximal, prețuri care să varieze. Repet, nu s-au îmbunătățit niciun fel facturile la Ampiris, nici pentru gaz și nici pentru electricitate. Aceste facturi sunt foarte greu de înțeles. Dacă dau telefon la această societate, întotdeauna problema este aceeași, nu mi se explică nimic, helpdesk-ul uh, este acolo ca să-mi explică mie ce trebuie să fac și iar eu trebuie să fac ce mi se spune. Are uh, răspunsul uh, responsabil, răspuns, reprezentantul comisiei, doamna Ber. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua și petiționarei. Am răspuns la această petiție 0614 pe 2009 în octombrie sau noiembrie anul, uh, în octombrie sau noiembrie anul acesta. Moi-même, et euh, je me suis donc même chronométré, ça m'a pris donc trois. Ehm, am verificat ce a spus uh, petiționarul în legătură cu uh, apelurile telefonice către s am verificat, am sunat și eu, durează doar 3 minute, nu uh, îți răspunde o persoană, nu e vorba de un robot telefonic care să te plimbe printr-un meniu. Am verificat personal conținutul acestei petiții pentru a putea răspunde pe fond. mi s-a spus uh, că această petiție este foarte importantă. După cum știți, anul trecut uh, Parlamentul a verificat uh, două directive legate de piața internă pentru electricitate și gaze, e vorba de directivele 72 și 73 pe 2009. În articolul 3 din anexa A din Directiva Parlamentului European și a Consiliului se specifică relațiile comerciale între furnizor și client și care sunt cerințele minime ale dreptului european. Iar aceste cerințe au fost elaborate în strânsă cooperare cu Parlamentul, pentru că, după cum știți, avem procedură de codecizie. Revenind la cazul Lampiris, Comisia lucra împreună cu uh, Direcția Sănătate și Direcția Sănătate Generală pentru, Sănătatea, pentru Protecția Consumatorului uh, am elaborat recomandări uh, adresate întreprinderilor din domeniul energetic. Aceste recomandări au fost adoptate anul trecut de forumul de la Londra Colega mea din uh, președinția belgiană ne-a mulțumit uh, în Comisia Executivă pentru um, um, aceste recomandări. În acestea noi uh, explicăm dreptul comunitar și precizăm și care este rolul tribunalelor în eventuale proceduri uh, După cum uh, am, am precizat în răspunsul uh, din partea Comisiei, uh, Belgia a creat un mediator independent pentru piața electricității și gazelor. În ceea ce privește cererile referitoare la piața gazului și funcționarea acesteia, uh, Acestea depășesc uh, sfera de aplicare a acestei petiții, care se referă în special la facturare. Pentru o persoană care nu înțelege o factură de gaze, problema uh, pieței uh, gazelor și faptului că uh, nu există o separare între acestea și între piața energiei și piața um, gazelor este o problemă mult prea complicată. Dépasse, dépasse largement le problème de l'empirisme qui fournit d'ailleurs de l'électricité et du gaz. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul, doamna președinte. Te coleg intern intervenire. Dorește cineva să intervină, domnul Poștinaru? Doamna președinte, este o problemă care există nu doar în Belgia. Please, uh, I will uh, speak in Romanian. Este o problemă care nu există doar în Belgia. Probabil că există la scară europeană. Facturarea la gaze se face pe baza kilovaților. Deci este o unitate de măsurare a puterii și nici de cum a volumului de gaze consumate. Dacă nu ești expert, dacă nu ești inginer, dacă nu ești fizician, este greu ca tu, consumatorul, să stabilești valoarea consumului tău, pentru că toate echipamentele, care înregistrează consumul de gaze măsoară consumul în metri cubi. nu există nicio traducere fie automată fie indicată într un tabel în facturarea respectivă între volumul de gaze i puterea consumului. în plus ă, ă, valoarea ă, calorică a gazelor care conduce la Uh, expresia în kilovați depinde de concentrația de gaz în volumul acestuia. Sunt situații în țările cum e România, între altele, în timpul iernii, concentrația de aer crește în uh, proporția gazului consumat și puterea calorică atunci este fatalmente mai mică, dar tu plătești prezumat o valoare despre care nu ai nicio, nicio percepție, nu, este, nu este uh, familiară. Eu nu sunt inginer, am discutat cu ingineri și ei au o problemă în a traduce kilovații în metri cubi. Gândiți-vă ce se întâmplă cu milioanele de consumatori care privesc o factură completamente criptică dacă am avea contoare ca la electricitate care să măsoare puterea consumată electricitatea consumată în kilowai contorul de gaze ar arăta n kilowai gaze ă, naturale când contoarele noastre traduc doar metri cubi acest mesaj este complet criptic pentru consumatori. cred că aici trebuie făcut ceva pentru că este uor hazardat să ne imaginăm consumatorii europeni sunt toi fizicieni sau ingineri specialiti în uh, uh, gaze i uh, ceva similar. aici trebuie făcut ceva i aici a dori ca i comisia europeană să îi ajute pe consumatorii europeni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én nagyon friss vagyok a bizottságban, ráadásul úgyhogy nem szeretném nehezíteni a Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt membru supleant și nu vreau să vă îngreunez munca prin intervenții prea lungi. Doamnă președinte, mă bucur că încercați să gestionați uh, această ordine de zi foarte densă. Este o sarcină complicată. Revenim la această petiție. În această comisie sunt juriști și persoane care nu au studii de drept. Poate că uneori pare că ar fi mai ușor să lucrăm dacă ar exista mai multă armonizare. Dar vreau să vă întreb un singur lucru. De ce datorează această doamnă 4500 de euro companiei furnizoare de energie? Pentru mine este clar că nu au fost, încălcat, încălcat, nu au fost încălcate prevederile dreptului european în acest caz. Quindi c'è una risposta. Vă mulțumesc. Răspunsul comisiei este foarte clar și trimite ca sugestie la nivel local și național, menționând și existența unui mediator. Propunerea colegului Biodi e mai de a închide, e mai puțin explicită decât cea a domnului Boștinaru, dar oricum e clar că majoritatea e pentru închiderea acestei petiții având în vedere răspunsul dat de comisie, cu care suntem de acord. Dacă deci nu sunt obiecții, declarăm această petiție închisă și um, transmitem autorităților locale sarcina de a soluționa problema ridicată de doamna Stella Velichi. Trecem la petiția următoare, 762 din 2009, prezentată de Iolanta Sebiot și dau cuvântul autoare petiției. E prezente. E în sală autoarea petiției? Bună ziua, mă numesc Iolanda Șebiot. Am depus o petiție împotriva societății Ryanair. Anul trecut am întâmpinat o serie de probleme privind anularea unui zbor și mă deranjează mai ales faptul că a trebuit să efectuez un apel um, telefonic de 45 de minute la un cost de 1 euro pe minut pentru a mă anula zborul de întoarcere și Mă întreb de ce se folosesc aceste numere cu taxă uh, atât de mare pentru servicii pentru client și de ce nu se folosește un tarif normal, telefonic normal, pentru a proteja drepturile consumatorilor, cum se întâmplă în Spania, în Franța, țări care au adoptat uh, interzicerea suprataxării apelurilor telefonice pentru serviciile pentru clienți. Îmi permit de asemenea să adaug că condițiile de anulare care se regăsesc pe documentele Ryanair nu sunt prea clare și nu permit anularea sau obținerea de informații înainte de rezervare. Consider că drepturile noastre de consumatori sunt încălcate de această societate și aș dori să solicit să fie păstrată această petiție deschisă pentru a ne asigura că serviciile post-vânzare și serviciile clienți sunt îmbunătățite pentru toți viitorii pasageri ai companiei Ryanair. Acum dăm cuvântul uh, domnului Angelo Greco, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnul președinte. Există două probleme ridicate de petiționar. Unul, costul uh, apelului telefonic și, în al doilea rând, condițiile în care se furnizează asistența pentru clienți. Vreau să spun că în Europa nu există obligația de a furniza asistență pentru consumatori la tarife normale în cazul apelurilor telefonice, dar există legislație pentru a ne asigura că consumatorii sunt adecvat informați cu privire la aceste costuri. Și avem directiva privind informațiile referitoare la practicile comerciale care obligă sau cere comercianților să informeze în mod adecvat consumatorii cu privire la toate aspectele legate de aceste servicii de asistență pentru clienți. În ceea ce privește cel de-al doilea punct din petiție, condițiile în care se furnizează asistență pentru clienți și acestea trebuie clarificate uh, în mod expres uh, în timpul procesului de booking. Există directive care protejează consumatorii de termeni și condiții contractuale care creează un dezechilibru clar în favoarea comerciantului și am putea spune că dacă, de exemplu, este disponibilă doar o linie telefonică cu rate premium pentru consumatori și plângeri din partea acestora. Uh, acesta ar um, putea fi abordate în cadrul directivei privind practici contractuale inechitabile. Apoi, punerea în aplicare a directivei sunt de competența statelor membre. Legislația a fost transpusă și este în vigoare în statele membre, deci există mijloacele adecvate pentru a combate acest tip de practici. Sugestia Comisiei este, pentru petiționare este ca această chestiune să fie adusă la atenția autorităților naționale care sunt în poziția de a analiza cazul pe baza datelor concrete pentru a vedea dacă normele legate de practici comerciale și termen contractual inechitabil au fost încălcate sau respectate în acest caz specific. De asemenea, există și posibilitatea de a solicita asistență suplimentară din partea punctului Centrul European pentru Consumator, care se află în apropierea uh, zonei dumneavoastră, este parte a rețelei europene pentru consumatori, înființată de Comisie pentru a ajuta pe cetățenii care se confruntă cu acest gen de probleme în tranzacții transfrontaliere cum ar fi cazul unei, unui booking online, unei rezervări de bilete online. Și pe baza regulamentului privind protecția consumatorului, vreau să spun că în cazul problemelor transfrontaliere, punerea în aplicare a acestor prevederi a fost mult îmbunătățită, fiindcă acum autoritățile sunt obligate să coopereze în cazurile transfrontaliere. No, autoritățile naționale din Polonia, de exemplu, ar putea solicita asistență din partea autorităților din Irlanda sau unde și are sediul Ryanair, compania de la care ați cumpărat biletele și pot cere autorităților omologe să investigheze aceste practici. Deci concluzia comisiei este că petiția, uh, petiționarul ar trebui să uh, încerce să găsească o soluție la nivel național. Doamna președinte, există intervenții din partea colegilor? Doamna Grunic. Înțeleg foarte clar că statele membre trebuie să rezolve problema, dar aș vrea ca petiția să rămână deschisă, fiindcă Ryanair este o companie care propune niște tarife foarte mici, dar de fapt totul se plătește la ei și avem mari probleme cu ei. În Franța există multe dosare deschise împotriva companiei Ryanair. Înțeleg foarte bine propunerile făcute de comisie, nici în, nicio problemă. Cred că petiționara ar trebui să rețină aceste recomandări, dar aș vrea să rămână deschisă petiția pentru a ne putea uh, întoarce și să vedem uh, ce a făcut petiționarea și ce poate face mai departe. Doamna Baio. Mulțumesc! Încă o dată vreau să intervin în calitate de fost jurist. Cred că ar trebui să ne reîntoarcem la această petiție. Există multe probleme legate de Ryanair, dar aici avem un caz concret. Spania, Franța nu permit uh, aceste procedee, dar există alte state membre unde companiile nu pot fi obligate să ofere anumite servicii clienților uh, la tarife normale, tarife telefonice normale. Și cred că aici, sigur, uh, găsirea unei soluții trebuie să se facă la nivel național, trebuie să se lupte împotriva acestor practici inechitabile, fiindcă până la urmă e vorba de protecția clientului doamnă președintă. Mi se pare că um, apreciem uh, comentariile făcute de comisie în ceea ce privește petiția, dar avem uh, și anume de a aborda autoritățile locale. Poate ar fi bine să lăsăm deschisă petiția pentru a vedea cum evoluează lucrurile după această interpelare a autorităților uh, locale. Deci petiția rămâne deschisă. Trec la punctul 21, deci ne întoarcem în urmă, am modificat puțin ordinea de zi și avem acest aviz pentru care dau cuvântul direct uh, colegului Hafner, care va vorbi și în numele doamnei Wallis, care nu a putut fi astăzi aici. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen erkältet und bitte. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze, domnilor și domnilor, sunt răcit, așa că am să am o voce puțin mai dură. Avem norocul în Uniunea Europeană de a putea face un imens pas înainte prin intermediul acestei inițiative cetățenești, dându-le cetățenilor ocazia de a veni cu propuneri sau de a se referi la probleme care pot fi transmise direct Uniunii Europene prin Comisie. Lucrul acesta este prevăzut în tratatul de la Lisabona și în prezent lucrăm la extinderea temeiului acestui principiu. Avem patru raportori, doi de la PETI, doi de la AFCO, Alan Lamasur, Diana Wallis, eu și avem și um, raportori din umbră de la alte comisii și de la comisia noastră. Lucrăm îndeaproape, am avut mai multe întâlniri, întâlnire cu raportorii din umbră, cărora le sunt foarte recunoscători, mai ales celor din Comisia PETI, care s-au implicat în mod foarte activ în discuții și au făcut niște propuneri foarte utile lucru care nu poate decât să îmbunătățească rezultatul final. În ceea ce privește calendarul, intenția noastră este să vă informăm cu privire la starea lucrurilor și la perspectiva noastră asupra raportului, care va fi discutat la următoarea întâlnire a Comisiei și în plenara din decembrie de la Strasburg sperăm că putem, vom putea să ajungem la o decizie finală. Planul este să încercăm un acord în prima lectură. Adică negociem cu Consiliul și Comisia odată ce avem um, informații din partea comisiilor și sperăm să putem ajunge la o soluție comună pe care să o prezentăm în plenară din decembrie. Asta, sigur, cu condiția să ajungem la o abordare comună, lucru care nu se înțelege de la sine. Am discutat, am avut discuții informale și pe măsură ce lucrurile evoluează, avem motive întemeiate să fim optimiști cu privire la acest rezultat dorit. Acestea au fost aspectele cele mai importante ale raportului și, uh, sigur, ele sunt prezentate din perspectiva comisiei noastre, dar în mare parte reflectă și punctele de vedere ale comisiei AFCO, deși există câteva diferențe de opinie. Dar, cum am spus, eu mă axez doar pe aspectele relevante pentru comisia pentru petiții. Cel mai important aspect este cel legat de admisibilitatea inițiativelor cetățenești și diferitele procese și obstacole care fac parte din această etapă. Există trei obstacole, dacă doriți. În primul rând, o persoană, o semnătură. Și aici apare prima barieră. Nu poate fi o procedură abuzivă, nu poate să nu aibă seriozitate, nu poate să încalce valorile și principiile europene și doar odată ce acest lucru este clar, uh, poate să fie înregistrată inițiativa. Apoi a doua etapă, dacă se colectează 300 de mii de semnături, procesul trebuie să fie oprit câteva luni, timp în care comisia examinează dacă există o admisibilitate din punct de vedere juridic și dacă da, se continuă colectarea de semnături. Dacă nu, totul trebuie fie început de la zero, fie abandonat. Noi sugerăm să fie 100 de mii de semnături, nu 300 de semnături și apoi o examinare finală obligatorie după ce sunt un milion de semnături și doar atunci comisia să hotărască dacă dorește să ofere sprijin politic pentru transformarea inițiativei în lege. În proiectul de raport am sugerat ca acest proces complet, în trei etape să fie flexibilizat, să eliminăm din birocrație, să facem mai accesibil pentru cetățeni, astfel încât pe viitor să existe două etape, una la începutul și una la finele procesului și această etapă intermediară legată de 300.000 de semnături să dispară fiindcă, după părerea noastră, nu prea are rost ca la jumătatea procesului să oprești lucrurile. De aceea sugerăm ca la început să se înceapă nu cu o semnătură, ci cu șapte ca număr minim de semnături, pentru a ne asigura că nu există o persoană care reacționează rău la ceva ce a spus uh, comisia și doar o singură persoană poate lansa o inițiativă cetățenească. De aceea am sugerat șapte semnături ca minim din șapte state membre pentru a ne asigura că există un caracter uh, transfrontalier suficient. Apoi dorim să se verifice dacă inițiativa este admisibilă din perspectiva tratatului, adică să ne asigurăm că nu se uh, încalcă valorile de bază din articolul 2 al tratatului de la Lisabona și de asemenea trebuie să se verifice dacă e un subiect uh, pentru care Comisia are drept de inițiativă. Dacă da, se poate continua colectarea de semnături și cea de la a doua etapă este continuarea colectării de semnături de 100.000 de semnături. Considerăm că e o abordare mai practică, mai logică. Există multe inițiative din, în Europa, trebuie să discutăm cu multe guverne și credem că această propunere ar putea să fie încolonată de succes la nivelul guvernelor europene. Sperăm că asta va duce la un acord final. În al doilea rând, dorim ca doar persoanele fizice, nu și cele juridice, să poată lansa inițiative. Nu credem că asta trebuie să fie folosită de partide, asociații, companii, ci mai degrabă să fie o adevărată inițiativă cetățenească. Se numește inițiativă cetățenească în Tratatul de la Lisabona și, după părerea noastră, de aici sunt excluse comisiile sau alte organizații. Deci persoanele fizice lansează inițiativele cetățenești, după părerea noastră. Credem de asemenea că trebuie să existe o transparență maximă cu privire la finanțarea acestor inițiative cetățenești. Trebuie să se poată verifica cine plătește, de unde vin banii, Sigur, nu o să plătim, nu o să verificăm um, cine cumpără sau cine lipește timbrele, dar asează transparența pentru cheltuieli peste 1000 de euro. euro. Și apoi cine poate semna aceste inițiative? Sugestia noastră este ca orice cetățean european de minim 16 ani, deci de la 16 ani în sus, să poată semna Asta diferă față de propunerea comisiei în care se spune că doar cei care au drept de vot ar trebui să poată semna inițiativele cetățenești. Din punctul de vedere al Comisiei Petiții, dreptul de petiționare se aplică oricărui cetățean, indiferent de vârstă. Deci nu există nicio restricție. Vorbim aici despre o inițiativă cetățenească la nivel european, deci nu e vorba de o legislație în sine, unde vor fi decizii obligatorii, ci mai degrabă e vorba de sugestii și nu dorim să complicăm lucrurile mai mult decât este cazul. Credem că ar fi bine ca Uniunea Europeană să permită tinerilor să se implice. Și de aceea am sugerat 16 ani. Apoi, câte state membre trebuie să. Din câte state membre trebuie să provină semnăturile? Evident, e posibil să vină din toate statele membre, dar există o altă dispoziție în proiect care spune că doar dacă sunt implicate un număr uh, semnificativ de state membre se aprobă inițiativa cetățenească. Noi am sugerat că acel semnificativ să însemne de fapt o cincime din statele membre. Sigur, trebuie să negociem, să vedem o cincime, o treime. Și apoi un aspect important, alt aspect important ar fi când expiră semnăturile, deci când nu mai sunt valabile. Comisia sugerează un termen de 12 luni, deci semnăturile să nu fie valabile pentru mai mult de 12 luni. Discuțiile noastre concrete legate de colectarea transfrontalieră de semnături în mai multe limbi ne arată că e un interval prea scurt acesta de 12 luni. Dacă vrei să faci lucrurile la nivel transfrontalier, în mai multe limbi, să nu uităm că nu toată lumea e online, nu toată lumea are acces la internet. Nu vrem să excludem posibil semnatari doar pentru că nu au acces la internet. De asta noi credem că 12 luni e o perioadă prea scurtă și noi sugerăm 18 luni. Comisia pentru Libertăți Civile în Parlament are un punct de vedere diferit. Ei au sugerat 24 de luni iar Comisia 12, Comisia Europeană, așa cum am spus. Un aspect uh, esențial pentru inițiativa cetățenească, cel mai important, de fapt, este ce se întâmplă la final, odată ce ai un milion de semnături. Noi acum creăm un regulament care implică un număr mare de norme, de reguli care trebuie respectate de cetățeni pentru a avea o inițiativă cetățenească. Trebuie să colecteze un milion de semnături într-o cincime din statele membre și să îndeplinească o serie de condiții. Și întrebarea pentru cetățeni este care va fi finele acestui proces. Odată ce s-a făcut tot ce trebuie, ce o să se întâmple? O să primească o scrisoare sau o să fie o diere, o să fie luați în serios? Și încă de la început, noi am spus că odată ce condițiile sunt îndeplinite și avem un milion de semnături valabile, valide, comisia ar trebui să invite pe reprezentanții celor care au inițiativa la o audiere publică în care să se examineze aspectele pro și contra ale subiectului în cauză. E un nivel de respect față de angajamentul uh, cetățenilor și asta e minimul pe care îl putem face. Sigur, nu putem obliga Comisia să facă asta. Comisia, pe baza tratatului, poate să ia propria decizie, dar nu credem că ar trebui să fie lăsată să aleagă singură procesul. cetățenii, din punctul nostru de vedere, acceptă mai ușor o decizie negativă, o hotărâre negativă, dacă sunt convinși că au fost luate în serios. Dacă avem de-a face cu o hotărâre negativă și cetățenii au impresia că n-au fost luați în serios, va fi mult mai greu să accepte răspunsul um, negativ sau să accepte că autoritățile s-au implicat suficient. Deci noi suntem pentru organizarea unei audieri publice de către Comisie. Întrebarea este dacă noi, ca Comisie pentru Petiții, putem să jucăm un rol important atunci când vorbim despre inițiative cetățenești și considerăm că ar trebui să fim entitatea din Parlamentul European care joacă un rol foarte important în evoluția acestor inițiative cetățenești. Și am scris în raport că Parlamentul trebuie prin intermediul comisiilor competente, trebuie să poată interveni. Însă, audierea finală trebuie să fie uh, organizată împreună de Comisia Europeană și de Comisia competentă din Parlamentul European. Acestea sunt cele mai importante aspecte din punctul nostru de vedere. Din proiectul nostru și mi se pare cel puțin uh, din discuțiile de până acum și din întâlnirile cu raportorii din umbră, cred că ar fi bine dacă am putea avea o discuție în comisie și odată ce perspectiva noastră este clară, poate că putem hotărâ la următoarea întâlnire a comisiei uh, care va fi forma finală a proiectului. Mulțumesc, domnule Hafner. Am obținut încă 5 minute de prelungire de la interpreți, cărora le mulțumesc încă o dată și uh, trebuie să continuăm în limba engleză de acum înainte, dacă doriți să continuăm discuțiile. Il silenzio è un silenzio senso? Tăcerea dumneavoastră are un înțeles?